Also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Stimați colegi, continuăm ședința. Îi urez bun venit comisarului Oettinger. Bineînțeles, vă salut și pe dumneavoastră. Și vom uh, începe dezbaterea. Mai întâi de toate, are cuvântul comisarul Oettinger, căruia îi urăm uh, din nou bun venit în rândul, uh, în cadrul comisiei noastre. Mai întâi de toate, intervenția domniei sale și mai apoi întrebările dumneavoastră. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, sunt uh, foarte încântat că astăzi am posibilitatea de a prezenta în, în fața comisiei dumneavoastră uh, pe de o parte, noua strategie privind energia a Comisiei și, pe de altă parte, pachetul privind infrastructura. Aștept cu nerăbdare remarcile, comentariile dumneavoastră pe această temă sau pe aceste teme. De fapt, discuția aceasta vine la momentul potrivit și asta deoarece la finele săptămânii acesteia, vineri, aceste teme vor fi discutate uh, în cadrul Consiliului Ministrilor pentru Energie. Ne pregătim practic pentru summitul european care va avea loc în februarie 2011. În cadrul respectivului uh, summit vom pune bazele noii politici privind energia la nivel european și voi avea posibilitatea de a prezenta șefilor de stat și de guvern noile noastre propuneri și să obțin din partea lor susținerea lor cu privire la sau pentru implementarea a, um, propunerilor noastre. Pur și simplu, susținerea a, um, pe care o avem la dispoziție în momentul de față se bazează pe articolul 194 a Tratatului de la Lisabona și pe baza acestui, tratat, uh, acestui articol, practic, aducem viață în strategia 2020. În uh, strategia, noile noastre strategii, practic, uh, dăm viață, o nouă viață pieții uh, interne. Raportul Monti și raportul Colasca-Binska au pus uh, accentul acum asupra pieței comune privind energia și gazul. De fapt, această piață a fost uh, deja creată, suntem în faza de implementare, însă va mai trece mult timp până la obținerea sau atingerea tuturor obiectivelor stabilite de către noi. Aceasta este dorința noastră, însă e clar că Comisia are responsabilitatea implementării și realizării tuturor obiectivelor noastre. De ce Comisia? Pentru că Comisia este practic apărătorul tuturor tratatelor. Și tocmai de aceea consider că transpunerea în realitate a regulilor privind piața comună este prioritatea noastră. Și acest lucru este valabil atât pentru șefii, șefii de stat și de guvern, atât pentru uh, statele membre, cât și pentru uh, statele terțe cu care încheiem uh, acorduri. Știți că săptămâna trecută am uh, oferit o recomandare Poloniei în ceea ce privește uh, oleoductul Yamal. De asemenea, am oferit recomandări și Bulgariei, care se află acum în proces de negociere a unor uh, tratate privind energia. De asemenea, ne-am oferit recomandările în ceea ce privește South Stream. Așadar, în general, în momentul de față putem spune că ne, implementăm, ne implicăm clar în implementarea tuturor regulilor privind piața comună în domeniul acesta al energiei. Însă, bineînțeles, avem nevoie pentru implementarea acestor obiective ale noastre de statele membre. Pentru că statele membre sunt cele care deja și-au oferit acordul privind implementarea acestor uh, măsuri propuse de noi. În momentul de față, însă, e momentul să transpunem în realitate toate propunerile făcute în trecut și promisiunile făcute de către statele membre. Există în continuare o serie de state membre care își doresc în principiu piața comună, vorbesc despre realizarea pieței comune, însă nu fac nimic pentru transformarea în realitate a acestor promisiuni. Acest lucru s-a întâmplat uh, atât în ceea ce privește uh, piața comună, pachetul 2 uh, și pachetul 3, cât și în ceea ce privește implementarea regulilor privind concurența la nivel național. În acest context uh, ne bazăm pe ACER și în, de asemenea încercăm să obținem toate finanțările necesare pentru începerea activităților ACER la 1 martie. Strategia noastră privind energia are cinci priorități. priorități. Mai întâi de toate dorim să economisăm, să economisim energia. Pentru a atinge obiectivele 2020 e nevoie de a, economii mai, mult, mai mari, de, a, de garantarea efi, a, utilizării eficiente a energiei de asemenea, și tocmai din acest motiv vreau să anunț anul viitor următoarea strategie privind ener- uh, eficiența energetică. Deja am discutat această temă, așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră și pe această pe bazele propunerilor noastre și raportului dumneavoastră dorim ca anul viitor să uh, anunțăm această nouă strategie. Bine, mai sunt definiții care trebuie să fie um, explicate, să fie perfectate, însă ne așteptăm ca această muncă să fie încheiată până în uh, martie 2011. A doua prioritate este crearea de rețele de energie. acestea sunt necesare pentru a coopta toate statele membre. A treia prioritate siguranța uh, furnizării și, de asemenea, asigurarea de prețuri la energie, prețuri avantajoase. Prețurile avantajoase sunt necesare, sunt o temă de discuție pe viitor. De asemenea, Trebuie să ne păstrăm uh, rolul de lider în ceea ce privește dezvoltarea noilor tehnologii privind energia. Așadar, cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie uh, promovate și pe viitor. De asemenea, puterea geopolitică a Uniunii Europene trebuie să crească. În acest uh, sens, avem nevoie practic, de afirmarea mult mai puternică a politicii comune privind energia în relațiile cu statele terțe. Bineînțeles, pachetul privind infrastructura reprezintă pachetul cheie în acest context al uh, strategiei privind energia. Trebuie ca uh, să înțelegem faptul că rețelele noastre sunt îmbătrânite, depășite și nici la nivel de eficiență și nici la nivel de capacitate nu sunt capabile să ne ajute la atingerea obiectivelor noastre privind furnizarea și securitatea. Ce să mai vorbim despre asigurarea compet- competiției echitabile la nivel european? Programul demarat pentru reconstrucția economică a reprezentat un succes, cel puțin în domeniul energiei. 97% dintre fondurile puse la dispoziție au fost investite, practic, în pro- programe energetice cele 146 de milioane de euro care nu au fost cheltuite până în momentul de față vor fi pe viitor investite în proiecte în domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice. Însă infrastructura noastră trebuie să se îmbunătățească la nivel european. Avem nevoie de rețele de legătură, avem uh, nevoie de eliminarea deficitelor existente, astfel încât fluxul de energie să fie unul uh, uh, puternic pe întregul teritoriu european. Și, din punctul meu de vedere, inf- uh, comunitatea infrastructurii, comunitatea infrastructurilor în domeniul energetic poate să fie uh, întărită atâta timp cât Uniunea Europeană colaborează cu statele vecine, spre exemplu Norvegia, Croația, de asemenea Serbia, uh, Ucraina, de ce nu. În cazul Ucrainei am purtat de curând o discuție cu, cu ministrul energi- pentru energie din uh, Ucraina. La respectiva întâlnire a participat și ministrul omolog rus. De asemenea, discuțiile cu Turcia pe tema energiei sunt avantajoase pentru toate părțile implicate. Tema sudul, uh, coridorului de sud până la Marea Caspică este una importantă. Uh, Trebuie să implicăm în aceste discuții Turkmenistanul, Tajikistanul și Azerbaijanul. Dacă vă uitați la ofensiva demarată de Rusia în domeniul uh, energiei, uh, vă dați seama cu toții că Rusia reprezintă un partener esențial în domeniul uh, energetic și tocmai de aceea trebuie să implicăm și Rusia în discuțiile noastre cu privire la infrastructura energetică în uh, comunicarea noastră cu privire la prioritățile în domeniul infrastructurii până în 2020, am făcut și după acest an am făcut un prim pas în acest sens. Am discutat despre modul în care putem să um, accelerăm procedurile de autorizare, de asemenea, am discutat modul în care sistemele tarifare trebuie să se dezvolte. De asemenea, am discutat modul în care capacitățile de stocare trebuie să fie dezvoltate. Acestea sunt doar câteva dintre prioritățile pe care le vom avea pe viitor. Din estimările mele, doar în domeniul energiei electrice și petrolului vom avea nevoie de investiții de peste 200 de milioane de euro în următorii 10 ani. Tocmai de aceea trebuie uh, să atragem alături de noi o serie de uh, parteneri din domeniul uh, privat. Însă, bineînțeles, inf- uh, toate aceste pro- proiecte trebuie să fie demarate totuși cu uh, acea structură de cofinanțare. În orice caz, acestea sunt uh, proiectele pe care ne vom concentra, concentra pe viitor. Încercăm să creăm, practic, autostrăzi energetice pe, pe suprafața întreagă a Europei și încercăm, practic, să sprijinim cooperarea în domeniul energetic în, uh, la nivel re, uh, regional. Așadar, avem nevoie de astfel de cooperări în Nord, în zona Baltică, în Europa Centrală, în Europa de Vest, etc. Și, bineînțeles, în aceste cooperări trebuie să fie incluse o serie de state vecine. Să nu uităm, bineînțeles, spre exemplu, uh, importanța statelor din Balcani pentru aceste, uh, pentru diferitele cooperări la nivel regional. Există circa 6-7 astfel de regiuni importante în care colaborarea poate fi stimulată, dacă nu există deja. Bineînțeles, vrem să ne extindem colaborarea regională și la nivelul statelor terțe, după cum spuneam. Mi-aș dori ca statele din uh, zona Mării Nordului să se, să se uh, unească într-un fel de co- uh, comunitate energetică. Deja se anunță semnarea unei declarații de intenție din partea a nouă state membre din Nord, cărora li se alătură Norvegia cu privire la politica energetică. În ceea ce privește procedurile de autorizare, Trebuie, bineînțeles, să ținem cont de Constituțiile și legile uh, naționale. Principiul statului de drept trebuie să fie protejat. De asemenea, drepturile de proprietate și drepturile autoritățile, a, autorităților locale trebuie să fie protejate și respectate la rândul lor. Însă, cu toate acestea, procedurile de autorizare pot fi accelerate. Să vă dau un exemplu. În Germania, în anii 90 s-au oferit uh, fonduri sporite pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare în Germania de Est. Am putut face aceste investiții doar datorită faptului că am, am uh, accelerat toate pro- procesele de autorizare. Să ne gândim la nivelele administrative, administrațiile și, uh, și tribunalele. De obicei, toate solicitările sunt uh, tratate abia după ce formularele necesare sunt uh, parvin prin uh, poștă. Și, din păcate, există o mulțime de uh, proceduri administrative care sunt considerate mult mai importante decât procedurile ce trebuie să fie demarate în cazul pro proiectelor de, de, privind energia. Ei bine, prioritatea energetică trebuie să fie clar stabilită și la nivel național. Aceste solicitări, în ceea ce privește proiectele în domeniul energiei, trebuie să fie considerate a fi prioritare și, bineînțeles, avem la nivel național nevoie și de personal care, se ocupă, care să se ocupe de toate aceste uh, solicitări. În orice caz, dorința noastră este, după cum spuneam, accelerarea procedurilor de autorizare. De asemenea, avem nevoie pentru aceste ambiții ale noastre de un uh, cadru financiar solid. Avem nevoie atât de investiții private, cât și de partea de cofinanțare. Pe lângă strategia privind energia, uh, în cazul căreia uh, Parlamentul a depus un efort susținut și pe lângă pachetul de infrastructură pe care pentru care ne bazăm de asemenea pe sprijinul uh, Parlamentului European, dați-mi voie să vă spun câte ceva și despre inițiativa noastră privind uh, deșeurile nucleare, o inițiativă pe care o vom discuta pe viitor cu siguranță. Consider că în domeniul uh, deșeurilor nucleare, Europa trebuie să își asume un un rol de lider. Siguranța este esențială, este cuvântul cheie și tocmai de aceea vă rog ca încă de la bun început să-mi transmiteți comentariile dumneavoastră cu privire la această temă. Sunt dispus să, discus, să discut cu dumneavoastră și pe viitor și să aflu părerea dumneavoastră. Deșeurile nucleare vor fi discutate și pe viitor. Discuțiile încă nu s-au uh, uh, încheiat. Fiecare contribuție, fiecare critică e, sunt necesare, asta pentru a ajunge la un uh, rezultat perfect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi la rândul nostru. Există o serie de persoane care doresc să ia cuvântul. Uh, până în momentul de față avem 12 doritori. Uh, pentru că nu avem timp la dispoziție, Haideți să încheiem lista de vor- vorbitori, dacă sunteți de acord. Mai adăugăm 2-3 vorbitori. Bine, acestea fiind spuse, vă rog frumos să respectați un termen uh, de 2-3 minute pentru fiecare intervenție. Domnul Șimanski. Mm, Mulțumesc, domnule comisar. Eu aș vrea să mă refer la două chestiuni. Devoluțiile ulterioare ale pieței comune energiei sunt uh, bazate în principal pe uh, diversificarea surselor de aprovizionare și ale actorilor implicați. În regiunea Mării Negre este o concurență foarte mare între proiectul Nabucco și proiectul South Stream al Gazprom. Și în funcție de cine va câștiga acest joc și cine uh, va uh, prelua transportul în acea zonă uh, va influența foarte mult viitorul și cred că Nabucco este uh, foarte mult susținut de Federația Rusă și unele state membre ale Uniunii Europene susțin South Stream. E adevărat că Comisia Europeană intenționează să uh, trateze South Stream ca pe o prioritate în cadrul rețelei europene rețele electrice transeuropene, cred că ar fi de mirare dacă în Uniunea Europeană noi am susține South Stream în defavoarea lui Nabucco. Cea de-a doua întrebare. Ați menționat consultările dintre Comisia Europeană, Polonia și Bulgaria în uh, legătură cu South Stream și cu, un, uh, și cu oleoductul Iamal. E adevărat că sunt anumite constrângeri impuse de piața comună. În acest sens, vă rog să-mi spuneți despre ce este vorba. Doamna Podimata. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Mulțumesc pentru prezentarea foarte completă. Sunt de acord cu dumneavoastră că reuniunea Consiliului din 4 februarie va transmite un mesaj foarte puternic legat de uh, poziția prioritară a energiei acum, conform articolului 114 din tratat. Și sper că rezultatele acestui Consiliu vor uh, arăta exact cât de mare este această importanță și o vor sublinia. Cu alte cuvinte, vor uh, sta la baza unei politici energetice durabile și, de asemenea, vor uh, lua în seamă și rolul Parlamentului European în pregătirea acestei strategii. Am o întrebare specifică legată de noua strategie energetică pentru 2020. Comisia a stabilit obiectivul de a asigura o anumită convergență sau armonizare a sistemelor naționale de energie, susținând faptul că această piață se va transforma dintr-o piață locală într-o piață internațională. Sigur că și Parlamentul European a susținut sistemul de dezvoltare existent acum. Și uh, analizând planurile naționale de acțiune în domeniul energiei, se pare că susținerea noastră, susținerea pe care am acordat-o acestor planuri naționale în ultimii patru ani la Parlamentul European a fost una pozitivă. Am constatat că majoritatea nevoilor pentru 2020 pot să fie îndeplinite conform prognozelor. Deci, modificarea acestui model care funcționează bine și crearea unor uh, autorizații ecologice, de exemplu, periclitează dezvoltarea unei piețe pentru sursele de energie regenerabilă. Și uh, cred că știți, și asta se vede de fapt și în comunicarea dumneavoastră, că este necesar să existe acest tip de infrastructură. Sigur că ați uh, subliniat și sumele mari care vor fi necesare pentru uh, actualizarea acestei infrastructuri. Aș dori să aflu cum intenționați să modificați directiva care există deja în legătură cu sursele de energie regenerabilă și să promovați această armonizare a regimurilor naționale prin crearea unui sistem paneuropean de uh, autorizații ecologice. Mulțumesc! Doamna von Brent. <clears throat> Comisaris, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră în următoarele luni. Săptămâna trecută, la Strasbourg am fost implicată în dezbaterile despre eficiența energetică. Acum aș dori să vorbesc despre pachetul dumneavoastră de infrastructură. Este foarte important, după cum ați spus și dumneavoastră. Și probabil știți că grupul meu consideră că energiile regenerabile sunt una din prioritățile transversale pe care trebuie să le urmărim în toate politicile noastre și, de asemenea, în domeniul garantării securității energetice a statelor noastre. Știu că foarte multe state membre au uh, avut inițiative mai mari sau mai mici în acest domeniu, ceea ce uh, mă face optimistă. Însă eu aș vrea să știu dacă suntem în stare să ne adaptăm infrastructura pentru a face față provocărilor energiei nucleare. Sunt două provocări aici, două probleme. În primul rând, o super rețea pe care ați menționat-o și dumneavoastră, și care ar asigura conectarea la rețea a proiectelor de, uh, bazate pe surse de energii regenerabile, ceea ce ar fi foarte bine și trebuie promovat. Dar o altă, cealaltă problemă este cea a rețelei inteligente. Adică este important să se țină cont de descentralizarea inițiativelor de acest tip și trebuie să le conectăm la rețea mult mai repede. S-au făcut mari progrese în multe state membre, însă altele rămân în urmă am fost informată că există mari probleme legate de furnizori și în anumite state membre aceștia au arătat că întâlnesc obstacole și nu au acces la piață. Poate, domnule comisar, ne spuneți uh, ce putem face, ce inițiative putem adopta pentru a atenua aceste probleme și ce fel de inițiative legislative să adoptăm pentru a asigura accesul eficient la rețele inteligente. Mulțumesc! Doamna Herzog. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, eh, köszönjük. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit eh, să ne eh, informați, întotdeauna vă primim cu bucurie și v-aș ruga chiar să veniți mai des. Comisia noastră totdeauna vă va primi cu bucurie. În primul rând, pe 4 februarie 2011 va avea un summit sub președinția maghiară. Ce rezultate așteptăm de la acest summit care va avea loc în februarie? Și cum uh, va contribui Parlamentul, cum ar putea să contribuie pentru a asigura succesul acestui summit? În al doilea rând, Când va fi uh, prezentată propunerea dumneavoastră legată de infrastructură și de uh, rețelele inteligente și căutarea eficienței maxime? Cred că ar fi important să se țină cont de faptul că aici vor concura întreprinderile din domeniul energiei cu cele din uh, domeniul digital. Deci, cred că ar fi foarte important să beneficiem de toate avantajele actuale din sectorul energetic. Cea de-a treia întrebare este, de fapt, o observație. Constat cu bucurie că ați avut curajul de a face o propunere în legătură cu energiile regenerabile. Vă asigur că dezbaterile vor fi foarte dure în Parlament în acest sens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte spune domnul Ena. Parlamentul francez, pentru transpunerea directivei europene ce impune crearea unei piețe a uh, energiei europene, a adoptat legea numită NOM, nouă organizare a pieței energetice. Ați spus că obiectivul de a uh, obține prețuri mai mici este foarte important. Uh, această lege, conform experților, va duce la o creștere de 7 până la 11% a facturilor la consumator și de 20 până la 28% până în 2015. Aceiași experți consideră că este evident că această lege va fi benefică doar pentru câteva întreprinderi din domeniul uh, energiei și va fi contrară interesului general al Uh, majorității cetățenilor. Comisia reprezintă interesul general și vă întreb ce măsuri intenționați să adoptați ca să nu uh, se facă abuz de drepturile consumatorilor. Apoi, uh, aveți de gând să luați măsuri în interes general pentru securitatea tuturor? Uh, care să nu ne oblige la o concurență sterilă și contraproductivă și care să încurajeze dezvoltarea de uh, cooperări public-private pentru a pune în comun uh, cheltuielile de cercetare și dezvoltare și mai ales pentru a reduce ponderea cheltuielilor fixe. Colegă Balcitis. Domnul Balcitis. Așa, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas comisare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă sunt recunoscător pentru prezentare și vă mulțumesc și pentru uh, comunicarea foarte clară. Cred că dacă ați fi făcut această prezentare cu un an în urmă, nu am fi înțeles-o. Situația s-a schimbat și trebuie să ne gândim că pe viitor vom avea un sistem de energie independent și uniform. Comisia a propus o nouă hartă a energiei pentru Europa poate că în această eventualitate ar trebui să analizăm încă o dată planurile energetice naționale. Unele state sunt confruntate cu dilema următoare. Dacă să înceapă să construiască uh, centrale mari, nucleare, de exemplu, uh, uneori nu știu ce să facă și poate că această revizuire a uh, situației energetice și uh, a sistemelor de energie va uh, ajuta Comisia să concilieze statele membre. Uneori se pare că e mai ieftin să se producă energie nucleară decât energie din surse regenerabile. Nu credeți că este necesar să se acorde stimulente acestor țări. Doamna Nibler, bună ziua, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezența în fața comisiei noastre. Mă bucur că ați venit înainte, aici, înainte de summitul pe tema energiei. O temă importantă pentru mine este dezvoltarea infrastructurii în domeniul energetic. Ne-ați oferit o serie de detalii în acest sens. Sunt în continuare sceptică în ceea ce privește finanțarea acestui, acestor proiecte Uh, de infrastructură. Spuneați că e vorba despre cofinanțare și de asemenea despre investiții private în acest domeniu. Și uh, de asemenea, dacă toți suntem în plină procedură bugetară, n-ar fi rău ca și bugetele naționale să pună deoparte o sumă oarecare pentru uh, infrastructura energetică. Și poate în acest context, pentru că finanțarea este dificilă, n-ar fi oare bine să, ne, să discutăm din nou acea temă a euro obligațiunilor care ar putea să ajute la obținerea fondurilor necesare pentru finanțare. Și de asemenea, dați-mi voie să vă întreb să vă cer câteva detalii contra, uh, concrete în ceea ce privește accelerarea procedurilor de, ac- de autorizare. Uh, cum se poate, pentru că aceste proceduri sunt de natură națională, cum se poate așadar ca Uniunea Europeană să se implice în uh, în îmbunătățirea acestor proceduri, fără ca statele să sară 2 metri în aer și să spună că uh, principiul subsidiarității și suveranitatea națională sunt încălcate. Mă bucur că pachetul acesta uh, privind uh, infrastructura este unul important pentru dumneavoastră, este o o prioritate a dumneavoastră. Însă, dați-mi voie să mă întreb cum veți reuși, într-adevăr, să puneți pe picioare această, acest proiect. Ivo Bele. Uh, Mulțumesc. Voi fi foarte succint, de fapt, pentru că am aceleași întrebări pe care le-a avut și Angelica legate de uh, fiind un lucru esențial, esențial pentru obținerea celor propuse de dumneavoastră. Atunci când vă referiți la noi instrumente financiare, într-adevăr, eu cred că este o șansă excelentă de a crea euroobligațiuni și de a le folosi ca instrument pentru realizarea tuturor acestor obiective ambițioase. Credeți că ne-ați putea prezenta un calendar, un termen care să uh, apar aceste noi instrumente financiare, fie că va fi vorba de euroobligațiuni sau de garanții de credit pentru parteneriate public-privat, când ar fi fezabil ca Uniunea Europeană să aibă la dispoziție aceste instrumente. Și celălalt element, domnule comisar, este procedura de autorizare, care este și ea esențială. Ați explicat-o foarte bine și ați vorbit despre ghișeul unic cu autoritatea europeană care ar fi uh, Uh, autoritatea de coordonare și ar face legătura cu autoritățile regionale. Este iarăși un proiect ambițios, dar extrem de important și noi vă vom susține în această acțiune crucială, pentru că stă la baza tuturor proiectelor de infrastructură. Dar când anume v-ați aștepta să aveți uh, să faceți disponibile aceste ghișee unice? pentru că întreaga procedură de autorizare ar trebui făcută în timp de 5 ani. Și cam de când credeți că vor fi acestea disponibile? 2014 sau 2018? Ce dată este realistă? Colegul Turmes a zur Geschäftsordnung gemeldet. Ähm, Domnul Turmes are un punct de procedură. Cred că dacă ar fi bine ca domnul comisar să răspundă după acest set de întrebări și după aceea să trecem la următoarele, pentru că dacă nu se adună prea multe și acest lucru nu e bun pentru dinamica discuției și interactivitate. Vreau să le dau uh, posibilitatea colegilor să își pună întrebările, să adreseze întrebările, pentru că avem o presiune legată de timp, dar uh, dacă doriți, putem întrerupe acum întreb- Uh, runda de întrebări și putem primi răspunsurile la întrebările deja adresate. Așadar, domnul comisar are cuvântul. Bine. Coridorul uh, sudic și uh, gazoductele nu avem intenția de a bloca sau amâna realizarea proiectului South Stream. Considerăm că acest proiect reprezintă un viitor gazoduct care va aduce mai mult gaz din Rusia înspre Uniunea Europeană. Practic, furnizarea va fi diversificată. Deci capacitatea, cantitatea de gaz va crește considerăm că în cazul South Stream nu duce la distrugerea proiectelor mai mici pentru uh, coridorul de sud. Uh, pen, uh, pentru că vom continua să promovăm aceste proiecte mici, precum și proiecte mari, precum Nabucco. În ceea ce privește Azerbaijanul, spre exemplu, Azerbaijanul este dispus să facă uh, livrări. De asemenea, se discută și s-au încheiat în mare parte o serie de acorduri cu alte state, precum, uh, precum Turcia, și dorința de a contribui la construcția acestui gazoduct a fost deja, a fost deja a fost deja exprimată de state precum uh, Austria, România, uh, Ucraina, uh, Georgia, etc., Bulgaria și cred că în momentul de față avem toate lucrurile concrete pentru a pune pe picioare acest uh, proiect. Și în urmă cu câteva zile, președintele Tur- din uh, statului Turkmenistan și-a uh, declarat disponibilitatea de a sprijini uh, construirea unui gazoduct prin Marea Caspică. Președintele Comisiei Barroso are uh, dorința de a merge după începutul anului viitor în zona Mării Caspice pentru a da clas dorințelor Uniunii Europene și pentru a afla care este părerea uh, partenerilor de acolo. Uh, Probabil știți că președintele, Ru- uh, președintele sau ministrul, premierul Putin a venit la Berlin cu o serie de propuneri cât se poate de concrete în ceea ce privește comerțul și parteneriatul industrial. Însă uh, premierul Putin a avut o serie de a exprimat o serie de comentarii critice la, adre- la adresa pieței interne. Există o serie de um, um, ezitări din partea, din partea uh, Rusiei în acest uh, domeniu. În întâlnirile pe care le-am purtat, le-am avut deja cu partenerii ruși, am încercat să le explicăm care sunt regulile pieței comune și să le arătăm modul în care acestea pot fi puse în acord cu do- doleanțele uh, Ru- Rusiei. Uh, Premierul Putin a spus că nu este de acord ca Rusia să, construc, să construiască un gazoduct și Uniunea Europeană să construiască un uh, alt gazoduct. Deci mai avem aici probleme de rezolvat. Uh, este vorba despre aspecte emoționale, dacă îmi permiteți. Mi-ar plăcea să mă întorc în fața comisiei dumneavoastră în februarie, asta pentru a discuta cu dumneavoastră înaintea summitului agenda respectivului, ordinea de zi a respectivului uh, uh, summit. Vom discuta și cu uh, domnul uh, Van Rompuy și, de asemenea, cu domnul Barroso această ordine de zi. Deocamdată am ajuns la creionarea a 15 uh, teme de discuție. În primul rând, bilanțul pieței comune, doi, uh, infrastructura privind energia, trei, politici comune privind energia în relațiile cu uh, statele terțe, un fel de politică externe privind energia, patru, cercetarea în domeniul energetic și cinci, eficiența energetică. Asta pentru a atinge obiectivele pe care le-am stabilit pentru anul 2020. În ceea ce privește armonizarea regulilor privind energiile regenerabile. Acum, într-adevăr, după ce în ultimul deceniu, cu mult succes, am reușit să creăm reguli și am găsit uh, posibilitatea, posibilități de integrare a, a energiilor regenerabile în rețelele deja existente, e nevoie, în mod evident, uh, să trecem la uh, armonizare. Există deja un proiect eulian în afara coastelor Marii, Brita- Marii Britanii și Există proiecte asemănătoare și în uh, zona de nord. Se dorește conectarea acestor uh, parcuri de energii regenerabile la rețelele convenționale. În primul și în primul rând se va pune accent pe uh, conectarea marilor metropole la aceste uh, rețele, la acest tip de energie. energie. Tocmai de aceea, dezbaterea privind armonizarea, nu europenizarea, regulilor pentru priorități și garanții tarifare trebuie să fie purtată, uh, trebuie să fie o prioritate pe viitor. În momentul de față, Aceasta este una dintre prioritățile noastre. În ceea ce privește rețelele inteligente, avem un grup de acțiune care, la începutul anului viitor, ne va spune ce trebuie să facem la nivel european. Pe de o parte, standardele tehnice sunt importante, adică trebuie să înțelegem cum trebuie să arate rețelele. În al doilea rând, uh, sistemele de, de IT și tehnice, sistemele tehnice trebuie să fie cât se poate de uh, inovatoare. De asemenea, trebuie să înțelegem modul în care aceste rețele pot fi uh, Uh, folosite într-o manieră cât se poate de eficientă din toate punctele de vedere. Sperăm că cu ajutorul acestui task force vom reuși să obținem toate informațiile de care avem nevoie pentru a promova proiectul nostru uh, intitulat Smart Cities. Exercităm Uh, presiuni pentru implementarea celui de-al doilea pachet privind uh, energia. De asemenea, în cazul uh, celui de-al treilea pachet de energie, vom exercita aceeași presiune anul viitor. Deja directoratele general, generale discută cu statele membre cu privire la toate măsurile juridice care trebuie să fie întreprinse la nivel național pentru implementarea tuturor deciziilor luate la nivel european. Se vorbea de asemenea despre, se întreba de asemenea despre finanțarea infrastructurii. În cazul finanțării, uh, în primul rând, legile de reglementare naționale în ceea ce privește autorizarea prețurilor la, spre exemplu, energie electrică, trebuie să, trebuie să permită crearea de rezerve. În momentul de față, autoritățile de reglementare uh, naționale au două misiuni. În primul și în primul rând, trebuie să promoveze competiția, trebuie să pună capăt monopolurilor. În al doilea rând, a doua misiune este aceea de a păstra o stabilitate a prețurilor. Avem pentru prima dată nevoie uh, din partea autorităților de reglementare ca acestea să discute o posibilă creștere a prețurilor pentru a se putea la un moment dat crea acele rezerve de care vorbeam. Bine, într-o primă fază, această mișcare va fi una dificilă și tocmai de aceea avem nevoie de soluții și proiecte transfrontaliere și e nevoie de acea uh, parte de cofinanțare pentru toate aceste proiecte. Și dați-mi voie să vă spun uh, ceva acum neoficial. În cadrul uh, programului de creștere, de redresare economică, care se ocupa de uh, infrastructura energetică și prin acest program se ofereau 2,4 miliarde de euro, e bine, uh, în cazul acestor fonduri trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt bine absorbite. Avem nevoie de cofinanțare de 10 până la 15%, în special atunci când vine vorba despre proiecte demarate în statele membre mici în care uh, în care um, consumatorii nu sunt suficient de bine protejați, adică circa 800 de milioane de euro. Acești, aceste fonduri trebuie să fie, după părerea noastră, investite în aceste proiecte în, următoarele 50, în următorii 10 5-10 ani, asta pentru a se acorda stimulii necesari pentru demararea unor proiecte de infrastructură, nu doar în proiecte în uh, perioade de criză, ci și în ani bugetari cât se poate de normali. În ceea ce privește proiect, procedurile de autorizare, un, ne sprijinim pe o serie de parteneri, printre care se, numește, se numără și ACER. Cu toate acestea, nu putem să schimbăm legislația națională. Asta înseamnă că accelerarea procedurilor de autorizare, autorizarea pe, autorizarea în sine, toate procedurile care implică uh, uh, accesarea diferitor instanțe trebuie să se realizeze la nivel uh, național. Însă, noi putem să cerem statelor membre ca aceste proiecte de infrastructură să fie considerate prioritare, uh, să, putem să le cerem statelor membre să uh, pună la dispoziție mai mult personal pentru uh, tocmai accelerarea proiectelor de, procedurilor de autorizare. Proceduri de, de autorizare în cazul proiectelor de infrastructură. Ne dorim ca, spre exemplu, infrastructura pe sol să poată fi autorizată Uh, sau crearea unei, unui tip de infrastructură pe sol să poată fi realizată nu în 12-15 ani, ci să fie autorizată în 8 uh, ani, să spunem. Există o serie de o, uh, echipe care se ocupă de aceste aspecte ener, uh, ener, din domeniul energiei. Se pune întrebarea dacă, de, spre exemplu, dacă Uniunea Europeană nu s-ar putea concentra și pe realizarea unor investiții în afara uh, teritoriului Uniunii Europene, spre exemplu în uh, Africa, în Libia, Maroc, etc., etc., uh, pentru că, odată produs acolo, energia solară sau eoliană sau uh, energia obținută prin tratarea apei uh, sărate să fie mai apoi importată în uh, Europa sau utilizată în Europa. Lucrul acesta se discută în momentul de față, există grupuri de experți care încearcă să-și dea seama dacă astfel de proiecte sunt fezabile. În orice caz, și această uh, a, însă pentru realizarea, realizarea unor, unor asemenea proiecte avem nevoie de o adevărată piață energetică comunitară, adică avem nevoie de o armonizare a regulilor și uh, condițiilor din, spre exemplu, de pe piața spaniolă cu cele de pe piața franceză, etc. Domnul Jadu. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Uh, Ați menționat într-adevăr ca prioritate reducerea consumului de energie, eficiența energetică și s-a dus repede discuția la oleoducturi, dar trebuie să anunțăm că 20% de reducere de consum de energie este echivalentul a 15 oleoducte. Ați menționat și programul de vizită al președintelui Barroso în regiune, regiunile care ne-ar putea furniza gaz, lucru legitim, dar nu ar trebui să ne imaginăm că pentru reuniunea la nivel înalt a șefilor de stat din februarie, în loc în locul sau în același timp să avem aici la Parlament o expunere uh, cu cele mai bune mijloace de încălzire care ar putea să existe pe piața europeană, calorifere și așa mai departe. Pentru că dacă prin ecodesign am reușit să ameliorăm semnificativ performanța energetică a boilerelor și altor dispozitive de încălzit, uh, am face o reducere de 10% a consumului de energie. Ați menționat și problema sărăciei energetice, este una extrem de importantă. Asta nu se limitează doar la electricitate, după părerea mea. Și aici, de asemenea, dacă în ceea ce privește reglementările emisiilor de CO2 ale autovehiculelor și așa mai departe, am avea norme solide, am ști că am putea face uh, o reducere rapidă a consumului de combustibil al vehiculelor, la fel ca și în cazul renovării clădirilor existente, unde am putea reduce de două sau trei ori facturile de încălzire ale locuinților. Nu este oare aceasta prioritatea să investim în acest sector care din nefericire, și-a exprimat o ambiție, dar nu a și tradus-o prin fapte? Mulțumesc! Köszönöm, elnök úr. Domnul Mețaros. Politica energetică uh, ține de competența statelor membre și deci, mulțumim uh, comisarului pentru responsabilitatea pe care și-o asumă așadar. În ceea ce privește armonizarea, este clar că se face tot ce se poate. Un lucru important este că aprovizionarea cu energie este esențială și, în acest sens, este foarte important să vedem raportul elaborat și, totodată, este esențial pentru Europa Centrală și Orientală uh, care este foarte vulnerabil în acest domeniu, să ia măsurile necesare. Întrebarea mea este următoarea. Cum vedeți, domnule comisar, situația? Credeți că în timp vom reuși să integrăm în infrastructura europeană țările care au aderat la Uniune după 2004 și mă gândesc aici la majoritatea statelor care au aderat după 2004, deci care se află în Europa Centrală și Estică? Știu că este o problemă financiară și monetară totodată, dar aveți o idee cu privire la acest calendar? A doua întrebare, mă bucur că în ultimul timp am îndrăznit să vorbim mai deschis despre energia nucleară nucleară s-a făcut în trecut cu o oarecare reticență, gândindu-ne că mare parte din această energie vine din acest tip de producție. Ea va rămâne importantă și în viitor, mai ales în această parte a Europei. Știu, domnule comisar, că ați făcut mult în acest domeniu și întrebarea mea este, în ceea ce privește transportul în siguranța deșeurilor nucleare, care este opinia dumneavoastră și dacă trebuie solicitat consimțământul locuințelor traversate pentru a evita situația produsă uh, săptămâna trecută în cazul transporturilor de deșeuri periculoase. Și dacă dumneavoastră sunteți cel care decideți, care vi se pare că este motivul cel, um, obiectivul cel mai important în domeniul um, dezvoltării energetice? Colegul Udi. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru atenția pe care o acordă comisiei noastre. Statele membre sunt responsabile, dar am uh, adus la nivel comunitar problema energiei. Cum simțiți organizarea pieței interne a energiei? pentru că nu putem avea piață internă dacă nu avem o agenție europeană de reglementare. Am vorbit despre ea în domeniul financiar, dar cum vi se pare această coordonare între uh, reglementarea uh, comunitară și reglementarea națională în domeniul energiei? problema uh, cumpărării de gaze în zona Mării Caspice este o problemă veche și unde ne aflăm în acest domeniu pentru că există ceva contradicții cu logica concurențială a Uniunii Europene. S-a pus o întrebare vis-a-vis -vis de Desert Egg. Ne puteți spune și care este stadiul acestui proiect și, în final, vis-a-vis -vis de rețele, rețelele de gaz și rețelele de electricitate supravegheați cine sunt proprietarii și noi, cetățenii, putem fi siguri pe măsură ce liberalizăm o operaționalitatea pieței interne a energiei, că niciun operator străin nu poate deveni proprietar total sau parțial al rețelelor de electricitate și de gaz. Și aici mă gândesc la Gazprom sau la un operator chinez care a făcut niște achiziții în Grecia, deci putem avea siguranța că rețelele noastre rămân europene? Clut Thomas. Domnul Clu Thomas. Ich wollte zuerst äh, Domnul Claude Tăutmes, îmi cer scuze. Am una sau două idei, una referitoare la infrastructură, combinată cu un alt aspect și una referitoare la armonizarea energiilor regenerabile. Vreau doar să reamintesc membrilor Parlamentului că în toamna lui 2007 Comisia a propus un model pentru armonizarea sistemului de certificare și ne-am întâlnit cu statele membre și am analizat propunerea, iar când uh, au apărut sistemele naționale, ne-a spus că statele membre le doresc, dar Polonia nu dorea acest sistem pentru că în directivă nu se spunea clar În al doilea rând, experții ne-au spus că dacă abandonăm sistemele naționale, cu certificate naționale clare, vom crea o piață care va funcționa la marginea acestei piețe și pentru a finanța parcuri eoliene va trebui să utilizăm alte surse de finanțare, lucru mult mai cinstit pentru consumatori. Dumneavoastră ne-ați prezentat faptele, dar am senzația că deschidem o discuție care s-a desfăr- a avut deja loc. Atacați sistemele naționale, atacați directiva privind energiile regenerabile, care nu a fost pusă în aplicare, va fi pusă în aplicare în 5 decembrie și eu v-aș ruga să îmi spuneți care este situația, pentru că nu ați vorbit de mecanismele de cooperare ale directivei, care acoperă, de fapt, exemplele pe care le-am menționat. Fermele eoliene, de exemplu, și proiectul Desertec cu 300 sau 600 de megavați nu e mare lucru până la urmă. proiectul Desertec nu putem, nu, prin intermediul lui nu putem da prioritate energiilor regenerabile, așa cum s-a stabilit în directivă. Și trebuie să fim foarte atenți cu argumentele. Doamna Merchis. Commissaris, voor uw komst. Ik heb uh, uh, uh, korte vragen. U hebt het net... Mulțumesc, domnule comisar. Am câteva întrebări rapide. Ați vorbit despre aceste rețele inteligente care sunt foarte importante, mai ales la nivel local. Ați vorbit și de orașe inteligente. Și ceea ce ne deranjează este că suntem oarecum în întârziere, atât în ceea ce privește contoarele inteligente și la începutul anului ați vorbit despre ele și după aceea propunem norme pentru 2012. Care este calendarul pe care îl aveți în vedere pentru aceste norme și de ce norme este vorba mai exact? Aveți un calendar? Și oricum se știe că statele membre nu sunt toate uh, mari susținători ai contoarelor uh, inteligente din motive de confidențialitate și am o întrebare care se referă și la aceste super rețele. Am văzut un plan la un moment dat care acoperă toată rețeaua și pun, o pune la îndoială, pentru că se știe că energiile locale produse în anumite locații sunt lăsate complet deoparte. Dacă investim în energii locale, așa cum trebuie, poate că nu avem mai, mai avea nevoie de aceste super rețele. Uh, deci am dorit să avem o hartă detaliată a energiilor produse local pentru a ști ce reprezintă ele ca și volum. Nu știu dacă ați văzut uh, panourile din fața clădirii Berlaymont. erau acolo persoane care protestau împotriva uh, politicii dumneavoastră și ei spuneau că am putea economisi până la 24 de miliarde în Uniunea Europeană pe parcursul a mai mulți ani. Vreți uh, să câștige consumatorul, să economisească consumatorul bani sau mai degrabă vreți să îmbogățiți pe alții. Deci am dorit să știm care sunt aceste obiective energetice și dacă ele sunt în beneficiul consumatorilor. Domnul Ghirec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cred că efectul vremii de la Bruxelles este legat nu doar de încălzirea climatică. Am trei întrebări scurte vis-a-vis -vis de ce a spus domnul comisar. 1. 3 ori 20 acesta este un obiectiv. Nu ar mai fi mai bine să obținem acest obiectiv dacă fiecare stat membru și-ar putea implementa totul la nivel național decât să o facă la nivel comunitar. De exemplu, în Polonia, cogenerarea și modernizarea termică ar fi o cale mult mai bună de a atinge acest obiectiv. Doi printre aceste trei obiective, 20-20-20, nu ar trebui mai bine să definim eficiența? Nu vrem limitări sau constrângeri, dar vrem eficiență. Adică utilizarea rațională a energiei. Și trei, nu ar fi mai bine să deblocăm investițiile, acele investiții foarte mari în centrale mari și ar trebui avute în vedere și tehnologiile CTS, pentru că vrem concurență corectă. Colegul Ioran Cizli. Doamna Iordan Cizeli. Za prezentație. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Eu am două întrebări. Prima se referă la ceea ce a spus colegul Odi legat de relațiile specifice dintre Uniunea Europeană și Rusia. Nabucco este o prioritate europeană și, după părerea mea, South Stream nu îndeplinește criteriile strategiei europene a energiei. În South Stream, Rusia folosește o abordare inovatoare care i-ar permite să pătrundă pe piața internă. Și aș vrea să știu dacă îmi puteți explica mai detaliat uh, cum intenționează Comisia Europeană să ne protejeze interesul european și cum va îndeplini cerințele din cel de-al treilea pachet de liberalizare? Și o altă întrebare, v-ați referit la procesul de autorizare foarte îndelungat pentru infrastructura energetică. Parlamentul European a susținut propunerea ca Comisia Europeană să redacteze o propunere de standarde minime pentru noi centrale energetice și proceduri de autorizare. Aș vrea să știu ce părere aveți și aș vrea să știu și ce părere aveți despre acordarea de autorizări pentru noi centrale la nivel european. Eu cred că ar fi bine pentru statele membre care au în vedere să introducă uh, energia nucleară și pentru statele membre care au capacități mai mici de resurse umane. Vă mulțumesc! Frau Kollegin Riera Madurel. Doamna Riera Madurel. Uh, eh, muchas gracias, señor presidente. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Și, eh, domnule comisar, bine ați venit la comisia noastră. Aș vrea să profit de ocazie ca să propun un subiect foarte concret legat de interconectări. Ați vorbit și dumneavoastră despre acestea, ați spus că este condiția sine qua non pentru a atinge obiectivul de integrare a pieței interne și de a uh, folosi energiile regenerabile. Din păcate, nu totul funcționează așa cum ar trebui pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Nu credeți, domnule comisar, că a venit momentul să punem în aplicare mecanismele pe care le avem la dispoziție pentru a consolida în timp util conexiunile cele mai slabe din sistemul nostru? Foarte concret, mă gândesc la gaz. Dacă nu există un acord între statele membre, atunci ar putea Comisia Europeană să aibă în vedere posibilitatea de a interveni, de a juca un rol de mediator în aceste negocieri? Ați putea să jucați un rol similar ca rolul jucat de domnul Monti la vremea lui. Vă gândiți că intervențiile de acest tip ar putea să rezolve odată și pentru totdeauna conflictele care pro provoacă probleme în rețele? Danke sehr. Damit ist die Rednerliste erschöpft. Mulțumim. Lista vorbitorilor se încheie. Doamna Țicău dorise să ia cuvântul. Foarte pe scurt. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă întreb uh, care sunt măsurile pe care le are în vedere Comisia pentru combaterea sărăciei energetice. Din păcate, sunt foarte multe familii, gospodării europene uh, în situația de uh, a fi expuse riscului sărăciei energetice. Și a doua întrebare legată de eficiența energetică a clădirilor. În prezent, conform regulamentului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 4% din cota națională uh, pot fi alocate pentru eficiența energetică a locuințelor, subliniez a locuințelor. Uh, dacă vrem să obținem rezultate bune în implementarea directivei privind eficiența energetică a clădirilor, Uh, și știm că 99% din clădirile existente în 2020 există și astăzi, multe dintre ele fiind locuințe. Vreau să vă întreb dacă la revizuirea politicii de coeziune veți lucra împreună cu colegul dumneavoastră, domnul Han, astfel încât cel puțin 10% Uh, din uh, cota națională privind Fondul European de Dezvoltare Regională să poată fi alocată, deci nu cu caracter obligatoriu, dar să poată fi alocată de un stat membru pentru eficiența energetică a locuințelor. Vă mulțumesc. Comisar Domnule comisar, aveți plăcerea de a răspunde. O parte dintre întrebările dumneavoastră avea o dimensiune de lungă durată și va, aceste teme vor fi tratate și pe viitor de către noi. În momentul de față ne concentrăm mai degrabă asupra perioadei uh, până în 2020. Multe probleme legate de infrastructură, de investiții au un orizont însă temporal mai uh, lung și uh, tocmai de aceea ar trebui să amânăm discuțiile pe această temă uh, pentru o perioadă care va urma și vă asigur că discuțiile vor fi în, uh, în detaliu. Sărăcia energetică a fost deja considerată, este deja considerată o prioritate de către președinția belgiană. Vineri vom prezenta un document de lucru care prezintă evoluția costurilor energetice, uh, sărăciei, sărăcia energetică și, de asemenea, soluții de natură economică și politică pentru îndepărtarea pro, uh, proiectelor. Aceste teme vor fi tratate în documentul de lucru prezentat vineri. Cred că în domeniul energetic trebuie să ne asigurăm că sărăcia energetică nu va duce la creșterea uh, Uh, sărăciei alimentare. Bine, totul are de-a face cu competiție, cu pie- piața internă. În momentul în care luăm în serios investi- investițiile în infrastructură și aceste investiții trebuie să fie făcute de fapt de contribuabili, iar aceste investiții vor duce la creșterea prețurilor, e clar că și sărăcia energetică trebuie să devină o uh, prioritate a noastră. Aceast, acest aspect trebuie să fie luat în discuție. Se punea o întrebare de asemenea cu privire la flexibilitatea care ar trebui să fie garantată uh, Uh, pentru obiectivele 20, 20, 20. Mai întâi de toate, aceste obiective au fost uh, practic uh, promulgate de Parlament și de Consiliu în trecut. Aceste, aceste uh, obiective au fost preluate de mine. În ceea ce privește uh, eficiența energetică, abia am început discuțiile, însă cu siguranță vom accelera Uh, discuțiile pe viitor. Cu tot respectul vis-a-vis -vis de statele membre, cred că fără asumarea răspunderilor, fără control, pornind doar de la flexibilitate și încredere, ne vom confrunta cu următoarea situație. O serie de state membre vor spune nu am reușit să atingem obiectivele avem deja experiențe cu statele membre în acest sens. Din păcate, cele mai multe experiențe sunt negative. Bine, încrederea e bună, însă încrederea și controlul și, de asemenea, stabilirea de obiective identice pentru toți, acestea reprezintă, după părerea mea, uh, maniera cea mai credibilă și mai eficientă de a aborda problema. Eficiența energetică ce înseamnă ea? Înseamnă economisirea de energie sau eficienta, eficiența înseamnă creșterea gradului de, um, de, de creere, de acuratețe a uh, energiei. Să vă dau un exemplu. Um, mașinile pe care le avem în momentul de față, ele sunt uh, mult mai uh, mult mai eficiente din punct de vedere a al consumului propriu zis în momentul de față, însă în același timp, datorită tuturor pachetelor suplimentare, tuturor opțiunilor suplimentare, mașinile per ansamblu consumă mai multă energie decât în, mai mult combustibil în trecut. Deci, prin urmare, trebuie să stabilim ce înțelegem noi prin eficiența energetică pentru a putea să demarăm lucrările în continuare. Bine, Thomas, nu, în cazul acesta nu pot să folosesc uh, conceptul de eficiență pe care nimeni nu îl înțelege în momentul de față. Dacă vorbim despre economisirea energiei, atunci toată lumea înțelege ce înseamnă uh, uh sintagma. Efi- eficiența mi se pare un concept uh, științific, ermetic, care trebuie să fie clarificat în momentul de față. În ceea ce privește anul de referință, suntem uh, de acord cu toții, însă trebuie să decidem dacă rămânem la 2015 sau mergem mai, uh, mai departe. În ceea ce privește perspectivele de asemenea, perspectivele trebuie să fie clarificate. În cazul statelor dezvoltate, Italia, Franța, etc., ne dăm seama că uh, din punct de vedere al perspectivelor, necesarul de energie va crește pe viitor. Și, pe de altă parte, există state printre care se numără și Luxemburgul, care nu au nici eficiență, nici uh, economisire. Ce, ce acceptăm? în momentul de față. Acceptăm uh, planuri cât se poate de bine argumentate care duc la creșterea consumului de energie sau uh, îi tragem la răspundere care vin cu astfel, pe cei care vin cu astfel de pro, uh, propuneri. De asemenea, și statele membre care nu fac nimic pentru a atinge obiectivele trebuie să fie trase la răspundere și aștept cu nerăbdare raportul Parlamentului European care va fi uh, prezent, ne va parveni în decembrie și vă asigur că dezbaterea pe viitor va fi una cât se poate de critică. În ceea ce privește South Stream, coridorul sudic cu Nabucco, TAP, etc., uh, practic vine în uh, întâlnirea, în întâmpinarea intereselor europene. Nu blochez South Stream. În cazul uh, South Stream văd care este atitudinea statelor membre. În momentul în care vin vizite de la Moscova, dintr-o dată apar covoarele roșii la Sofia, la București, la Viena. De asemenea, statele membre au intrat într-o competiție, mă refer acum la România și Bulgaria, cu, uh, în ceea ce privește uh, participarea la South Stream. Cam asta este comunitatea europeană. Iar în ceea ce privește finanțarea South Stream, vedem că pe lângă Gazprom există și finanțare din Austria, uh, s-ar putea să existe eh, finanțare din Germania, etc. Există o serie de investitori in, eh, care au fost invitați și acești investitori s-au eh, declarat încântat să, inv- să investească în South Stream. Să vedem care este echilibru aici. Nabucco este în interesul european, însă nu pot și nici nu vreau să blochez în același timp South, Stream. Dacă aveți alte idei, spuneți-mi-le. Uh, voi merge la, la șefii de stat și de guvern și veți uh, vedea că propunerile dumneavoastră nu, sunt, nu vor fi acceptate. Una este discuția în cadrul Uniunii Europene, în clădirile Uniunii Europene și altfel bate vântul afară. Trebuie să ne cunoaștem limitele să vă dau un exemplu sportiv. Dacă la înălțimea, dacă la săritura înălțime, în înălțime reușiți să săriți 1,20, atunci trebuie să vă antrenați pe viitor pentru a încerca să depășiți înălțimea de 1,40, mai degrabă decât să vă axați pe 1,22. Asta pentru a spori șansele de succes. Ce vom face în cadrul summitului? vom vorbi despre bune practici, despre uh, design ecologic în domeniul electrocasnicelor, uh, sistemelor de încălzire, uh, device-urilor multimedia, etc. Venim cu noi propuneri în domeniul acesta al etichetării și al ecodesignului. Propunem permanent opiniei publice noi idei. Uh, Însă nu este suficient. Domnul Van Rompuy, domnul Sarkozy, uh, cancelarul german, nu pot fi uh, impresionați cu astfel de uh, propuneri privind electrocasnicele. Bine, la summitul acesta nu vreau să mă fac de râs. Summitul are șansa acum de a vorbi punctual uh, în domeniul acestei, uh, domeniul politicii energetice. Însă, mai întâi de toate, bineînțeles, sunt uh, problemele legate de criza economică. Dacă nu se va rezolva problema irlandeză sau greacă, cu siguranță în februarie nu vom ajunge să vorbim într-o manieră constructivă despre următorii pași pe care îi dorim a, a fi întreprinși pe viitor. Uh, care sunt domeniile esențiale, după părerea mea? În primul rând, reabilitatea uh, clădirilor și, în al doilea rând, infrastructura. În cazul la oricât de mari ar fi proiecte precum Nabucco sau ITER, toate acestea costă miliarde. Dacă vedeți că per unitate de locuință creșterea eficienței energetice a, lor, a fiecarei locuințe costă până la 20 până și 30 de mii de euro per familie, e clar că această temă și de asemenea tema infrastructurii energetice vor reprezenta pe viitor marea provocare din punct de vedere financiar. Aceasta este provocarea cu care se confruntă generația noastră. Și poate că aceasta este o formă de garantare a echitabilității. Cei care investesc în momentul de față în infrastructură, în rețele uh, inteligente, cei care luptă pentru uh, reabilitarea termică a clădiri, energetică a clădirilor, cei care luptă pentru creșterea eficienței energetice, pentru scăderea pe viitor a prețurilor energiei și, de asemenea, pentru uh, scăderea pe viitor a poverilor uh, bugetare, uh, face o investiție în viitor, în generația următoare. Tocmai de aceea infrastructura și de asemenea garantarea eficienței energetice a locuințelor reprezintă cele două provocări cu care ne vom confrunta în următorii 15-20 de ani. Sunt provocările pe care, dacă le depășim, vom reuși, practic, să, să le. Uh, să transmitem o moștenire solidă generației viitoare. Avem o serie de uh, proiecte în domeniul energetic în momentul de față, unele uh, solide, altele mai puțin solide. Le vom uh, evalua din nou și vom decide care trebuie să fie Uh, promovate pe viitor. În ceea ce privește euroobligațiunile, sunt deschis. Eu sunt dispus să iau bani de, ori, de, oriune, de oriunde, fie de la uh, bănci, fie de, din bugetul comunitar, fie de la investitori privați. Sunt uh, decis ca fondurile să fie folosite într-o manieră eficientă, oricare ar fi sursa lor. În momentul de față, vedeți care este situația însă la nivel bugetar. Dezbaterea cu privire la bugetul pe 2011 încă nu s-a încheiat și va dura mult timp uh, de acum înainte, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Ați auzit deja că președintele Comisiei vrea să facă propuneri pentru euroobligațiuni. Presupun că există puține domenii, precum uh, infrastructura energetică, în care euroobligațiunile ar putea fi folosite ca surse de finanțare. Cu siguranță și uh, guvernele naționale ar putea să fie convinse de utilitatea euroobligațiunilor în domeniul finanțării infrastructurii energetice. Să punem o întrebare cu privire la CARS 2021. Uh, Cred că în ceea ce privește mobilitatea electrică, standardizarea, adică uh, întrebări precum Uh, cum arată bateria, cum arată priza, cum arată ștecherul, uh, uh, sunt cu toate le întrebări ce trebuie să fie, solut, să fie rezolvate. Deja există o puternică dezbatere cu privire la ștechere. Sper că vom reuși să facem propuneri cât se poate de standardizate până în primăvara anului viitor. Dar acum statele membre și com- companiile trebuie să decidă dacă vor accepta sau nu propunerile noastre. Acum, energiile regenerabile. Domnule Turmes, nu vreau să dau lucrurile peste cap acum. Modul în care uh, s-au uh, promovat proiecte de genul acesta în ultimii ani mă bucură. Însă, tocmai colegul dumneavoastră de, de partid, domnul Fischer, mi-a ținut o întreagă apologie pe tema Desertec. Care este planul însă ce este la baza proiectului? În următorii ani se dorește generarea a 15% din, uh, consum, din energia necesară la nivel european prin intermediul acestui proiect. Prin urmare, nu vorbim despre un proiect lipsit de important de importanță. În, următorii, în următorul an, în următorii doi ani, vom uh, decide cum să finanțăm acest uh, proiect. Trebuie să discutăm cu Marocul, cu Tunisia și cu alte state. Se pune de asemenea uh, problema infrastructurii și modului în care infrastructura va fi, uh, va fi uh, conectată, infrastructura din Africa va fi conectată la infrastructura existentă în Uniunea Europeană. Cum se va face legătura între Nordul Africii și Spania sau Italia, etc., care vor fi porțile de intrare a energiei solare astfel obținute în Uniunea Europeană. Avem nevoie de siguranță de planificare. Nabucco trebuie să îndeplinească toate regulile pe care orice alt proiect trebuie să le îndeplinească. Pe viitor ne dorim și alte contracte, alte uh, uh gazoducte. Dorim ca uh, toate proiectele promovate să respecte regulile deja formulate și, tocmai în acest sens, uh, trebuie să le arătăm statelor membre că, în special când vine vorba de uh, gazoducte și oleoducte, aceste reguli trebuie să fie respectate. Ele sunt aceleași pentru toate proiectele. Acestea au fost, cred că, întrebările esențiale care mi-au fost adresate. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru participare. Dezbaterea s-a încheiat acum. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi. Dar nu, încă o întrebare. 10 secunde. Bush was one day... Președintele Bush a fost într-o zi la o expoziție de jumătate de oră unde experții de la laboratorul de la Berkeley i-au arătat un aparat în standby și el nu a reușit să îl stingă, să oprească curentul electric și s-a supărat atât de tare încât a spus că așa ceva nu-i posibil și rezultatul acelei jumătăți de ceas a fost că el a introdus uh, reglementarea privind standby-ul pe un vat uh, care a fost adoptată și implementat apoi. Deci iată că expozițiile acestea sunt un instrument foarte puternic pentru uh, economiile de energie, pentru că liderii își dau seama de problemele pe care altfel nu le-ar cunoaște. Trebuie să luăm exemplu domnului Bush și poate că liderii europeni uh, sunt și în stare să învețe dacă a fost domnul Bush. Comisar, Domnul comisar, uh, dacă dorește să reacționeze. Vă mulțumesc și mă bucură că îl considerați atât de inteligent pe domnul Bush. Însă acum să renunțăm la glumă. Voi vorbi cu ministrul pentru energie din Ungaria pe tema următoarea. Vă voi întreba dacă în ca, uh, cadrul uh, clădirii Justus Lipsius, președinția ungară va fi dispusă să organizeze o expoziție pe tema uh, eficienței energetice. Dar să înțelegem, nu eu sunt gaz, gazda acestui summit. Domnul Van Rompuy este gazda. Eu nu prea am multe de făcut acolo. Sunt un biet invitat. Însă Bine, poate aveți dreptate. Această, acest eveniment ar putea fi ocazia perfectă pentru organizarea unei uh, uh, expoziții pe tema uh, electrocasnicelor eficiente energetic. Vă mulțumesc. Poate că și aici la Parlament am putea organiza o asemenea expoziție. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului comisar în numele vostru al tuturor. A fost o dezbatere foarte interesantă. Până data viitoare. Următorul punct de pe ordinea de zi. Toți cei care fac scandal acum, vă rog să încetați. Urmează domnul Ivo Belet. Ceilalți, vă rog să păstrați liniștea. Dank, eh, voorzitter. Gezien het eh, vergevorderde uur zal ik... Eh, Mulțumesc, domnule președinte, dat fiindcă nu mai avem mult timp, am să încerc să fiu extrem de succint și de rapid. Este vorba de procedura de reformare a propunerii Comisiei privind nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică. În realitate, acest lucru se uh, efectuează prin procedura de consultare. Însă s-a făcut trimitere la niște articole din tratatul Euratom. Uh, și ultima dată, la uh, comisia noastră, am vorbit despre temeiul juridic când am avut un schimb de opinii pe această temă. Și unul din punctele cele mai importante care trebuie discutate astăzi, domnule președinte, dragi colegi, este acela că am dorit să schimbăm temeiul juridic, să nu mai fie articolul 31 din Euratom și să fie tratatul de la Lisabona în loc, să alegem un articol din tratatul de la Lisabona. Pe scurt, ne-am consultat cu, serviciile, cu serviciul juridic al Parlamentului și, datorită inițiativei dumneavoastră, domnule președinte, ne-am consultat și cu președintele Lene de la Comisia Competentă. Și eh, toți au fost de aceeași părere, și anume că trebuie să se încerce trecerea de la Euratom la tratatul de la Lisabona. Este o etapă importantă pentru că ar presupune trecerea de la consultare la codecizie, două proceduri diferite și uh, înseamnă mult pentru noi. Poziția Parlamentului am dorit noi să o stabilim prin acest raport și cred că putem să ne bazăm pe asentimentul tuturor membrilor comisiei noastre. Știu că aceasta nu este și poziția Consiliului și e logic ca ei să nu fie de acord. Comisia are și ea o opinie în acest sens. Ceea ce înseamnă, domnule președinte, nu vreau să intru în detaliile tuturor amendamentelor, sunt cam 70 și nu vreau să le trec pe toate în revistă, dar stau la dispoziția colegilor ca să răspund la întrebări și, de fapt, și reprezentanții comisiei sunt aici și vă pot răspunde și ei. O să reiau doar articolele cele mai importante, de exemplu articolul 2, pe care l-am adaptat complet cu sprijinul colegilor și propunem aici ca Comisia Europeană, în caz de accident, să poată să ia decizia de a stabili normele și standardele pertinente și să le poată uh, adopta imediat, pentru că pornim de la presupunerea că uh, competențele comisiei de natură executivă trebuie să rămână ale comisiei și să nu fie acordate Consiliului. Un alt punct, corolarul punctului precedent, am propus un nou amendament la articolul 5, chiar un nou alineat și am să citesc în engleză. New scientific data becoming available. Dus als er nieuwe um, uh, nieuwe gegevens zijn nieuwe, door nieuwe technologie. Este vorba de uh, apariția de noi informații științifice și propunem atunci ca prin, dele, prin actele delegate să se delege această competență Comisiei Europene și prin actele delegate Comisia să poată decide asupra implementării acestor noi date. Este un subiect foarte important pentru că o parte din competențe ar trece de la Consiliu la Comisie. Sigur, în anumite condiții, pentru că noi cerem Comisiei Europene să raporteze în fața Parlamentului. Iar competențele Consiliului ar fi în cele din urmă să poată revoca această delegare de competențe și Însă asta în anumite condiții. Sunt anumite amendamente apoi legate de sancțiunile în cazul nerespectării condițiilor de către un stat membru, apoi eh, amendamente legate de produse ale alimentare pentru sugari, nu vreau să intru în detalii, vreau să mă concentrez mai degrabă asupra elementelor celor mai importante, care sunt mai ales în anexele acestei propuneri. Și vă rog să faceți o diferență între anexa 1, care este prioritară, se referă la alimentele prioritare, și anexa 2 se referă la alimentele mai puțin prioritare, iar anexa 3 se referă la uh, furaje. Și mai sunt amendamente depuse de colegi care uh, încearcă să modifice nivelul uh, radiațiilor. Și se face trimitere aici la modelul uh, FAO și la modelul FDA, Food and Drug Administration, din Statele Unite. Deci, se pare că standardele din uh, alte părți sunt mult mai stricte decât cele din Uniunea Europeană. Opiniile asupra acestei chestiuni sunt divergente și eu vă propun să îl rugăm pe reprezentantul Comisiei să ne vorbească despre acest subiect pentru că este expertul în domeniu. Mai sunt și alte propuneri exprimate prin amendamente care uh, sugerează ca una dintre, ace dintre aceste anexe, și anume anexa uh, privind alimentele mai puțin prioritare să fie pur și simplu eliminată, iar alimentele din diferitele anexe să fie toate incluse în anexa 1 și toate alimentele să fie considerate prioritare și astfel să uh, răspundem și cererii de a avea standarde mai stricte. Sunt amendamente referitoare, deci, la transferul listei de alimente de la anexa 2 la anexa 1 și uh, eu propun să dăm cuvântul comisiei în legătură cu acest subiect. Vă rog să nu uh, vă așteptați ca eu să am o poziție definitivă, pentru că mai urmează o reuniune cu raportorii din umbră și doresc să mă consult și cu experții și cu cei de la comisie și abia după aceea ne vom pune de acord asupra unui compromis. Și cu asta am terminat. Claude Turmes. Michel Rivazi. Raportoarea noastră din umbră nu a putut să vină astăzi, de aceea am plăcerea de a vă prezenta eu poziția ei. Vreau să îi mulțumesc domnului Ivo Belet pentru această prezentare. Cred că este uh, foarte bine că Comisia de Afaceri Juridice a susținut modificarea temeiului juridic și cealaltă chestiune menționată Uh, corespunde cu analiza noastră, și anume că standardele prezentate aici nu au fost actualizate din 1989. Atunci, de atunci și până acum au apărut noi informații științifice, noi probe referitoare la uh, relația dintre radioactivitate și sănătate. Și aceste informații au fost actualizate, de exemplu, pentru protecția lucrătorilor care activează uh, în sectoare unde intră în contact cu elemente radioactive, încă din 2006. Și acest act legislativ a rămas în urmă. Nu, mai, nu a ținut pasul cu știința din ziua de astăzi. Ați mai spus un lucru, ați vorbit de Statele Unite și de organizația uh, alim, uh, al, internațională a alimentelor, FAO, care uh, au reguli diferite de ale noastre mai ales pentru că ei consideră că trebuie să se pună accentul și să se facă standardele în funcție de categoriile de populație cele mai vulnerabile. În propunerea uh, comisiei se face diferența între copii și adulți și eu vreau să întreb cum naiba ar putea să funcționeze așa ceva? Să te duci la supermarket și să cumperi alimente și să-ți iei ceva pentru copil și altceva pentru tine. Este total nepractic și uh, imposibil de realizat. Eu cred că trebuie să ne uh, aducem legislația la standarde internaționale și, practic, să adoptăm abordarea FAO și uh, a Organizației Mondiale a Sănătății și uh, a celor din Statele Unite. Aștept cu nerăbdare reuniunea, reuniunea raportorilor din umbră, mă scuzați, și sper să o apucăm în direcția cea bună. Dorește și Comisia să intervină? Yeah. Oui, uh... Da, s-au pus aici mai multe întrebări pentru Comisie. Și pentru că <laughs> mi le adresați și îmi cereți să vorbesc, am să vorbesc. Am să fac câteva comentarii generale mai întâi. Veți vedea că acestea vor uh, repeta, de fapt, comentariile domnului Belet și ale domnului Turmes. Sunt comentarii legate de amendamentele propuse de dumneavoastră, dar am să încerc să nu mă întind prea mult. Nu vreau să repet, să reiau toate amendamentele care se referă la aspectul juridic, Bine, nu trebuie să vorbiți despre fiecare amendament în parte. Vă rog chiar să nu o faceți. D'accord. Euh, donc, concernant le volet juridic... În legătură cu aspectul juridic și mai ales uh, în ceea ce privește temeiul juridic, se pare că Parlamentul, Comisia și Consiliul, însă în fine asta se va vedea, au opinii total divergente asupra acestui aspect. Vreau să vă amintesc textul articolului 106a alineatul 3 din versiunea consolidată a tratatului Euratom, care de fapt repetă formularea de la fostul articol 305.2 din tratatul CE referitor la regulile ce gestionează relația dintre tratatul Euratom și actualul tratat privind Uniunea Europeană și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Și cite Dispozițiile tratatului privind Uniunea Europeană și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu fac derogare de la dispozițiile tratatului Euratom. Ceea ce înseamnă și de fapt a însemnat întotdeauna și a fost evocat foarte des este că tratatul Euratom dispune de competențele necesare pentru a prevede adoptarea de măsuri și acesta se va aplica în calitate de tratat specializat. Atât despre temeiul juridic. În legătură cu amendamentele, deci, un subiect mai tehnic. Mai multe sugerează, după cum a spus și domnul Turmes, că valorile din regulament nu au mai fost uh, actualizate de când s-au adoptat. Și am următoarele comentarii. În 1995, după adoptarea a ceea ce eu aș numi temeiul lui juridic, adică directiva ce stabilește standardele de bază, directiva 96-29 Euratom, în care scăderea limitei anuale pentru persoane este de, de la de la 5 la 1 un grup de experți al Comisiei Europene a examinat corectitudinea nivelurilor maxime uh, permise stabilite în acest regulament, în lumina noilor standarde. Pentru că aceste doze, aceste limite, vor fi baza de calcul a nivelurilor maxime permise de contaminare a produselor alimentare. Și acest grup de experți a ajuns la concluzia că nivelurile erau încă adecvate. De ce? Pentru că e, aveau deja, conțineau deja o marjă de siguranță. Și de asemenea și Consiliul își luase o marjă de uh, siguranță de mult în uh, 87. Și acest grup de experți a oferit consiliere comisiei și comisia a făcut niște propuneri atunci pe baza recomandărilor grupului de experți și aceste propuneri erau de pe atunci niște adevărate sancțiuni, pentru că vizau mai multe niveluri de, de securitate și Consiliul a împărțit valorile la 3 în anumite cazuri și la 4 în alte cazuri. Deci, în 1995 am examinat nivelul maxim și ne-am uitat dacă nivelurile maxime corespund încă cu standardele Euratom și cu standardele internaționale, pentru că standardele Euratom respectă și de, ca și cele din directivă, standardele internaționale recunoscute la nivel mondial de către Comisia Internațională de Protecție Radiologică. Mai mult, în 2006, de fapt procesul s-a încheiat în 2006, dar a început în 2005 sau chiar în 2004, Comisia Codex Alimentarius, care este o organizație care depinde de FAO și de Organizația Mondială a Sănătății, a adoptat noi limite, noi praguri pentru nivelul de radioactivitate a produselor alimentare contaminate după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică. Comisia a ă, primit mandatul comunității europene și a participat de la început până la sfârșit la toate lucrările acestei ă, comisii a Codex Alimentarius. Și au fost aceleași ipoteze de calcul ca și cele folosite pentru standardele europene și acelea au fost adoptate pentru efectuarea calculelor și pentru stabilirea valorilor. După cum ați spus, e vorba de guidelines, de orientări, nu de niveluri maxime permise. Există diferențe, da, e adevărat, pentru că la, cei de la Codex Alimentarius nu voiau 1250 2400 pe kilogram, voiau 1, 10, 100 sau 1000 nici nu aveau atâtea categorii de alimente. Aveau alimentele pentru sugari și alimente mai generale, să spunem. Și uh, ca, uh, sta, stabiliseră și ei categorii de substanțe radioactive și erau aceleași în general, pentru că ținem cont de uh, radiosensibilitate la aceste substanțe. Însă cu toate acestea, sau unele au trecut în alte categorii. S-au făcut presiuni Însă, repet că ipotezele de calcul au fost aceleași. Ce sunt ipotezele de calcul? Se pornește de la consumul anual de alimente, procentul care ar fi contaminat în cadrul acelor limite, acelor niveluri maxime, pentru fiecare substanță radioactivă. Și se uh, adoptă nivelul de intervenție și și ei au luat același nivel ca și Comisia Europeană care a fost verificat în 1995. Vreau să vă mai amintesc un lucru. În amendamente se vorbește de foarte multe comisii și comitete și se suprimă peste tot, se omite grupul de experți a, din articolul 31 Euratom. Se spune chiar că datele acestui comitet nu sunt transparente. La comisie nu există alt comitet științific decât cel vizat la articolul 31 din tratatul Euratom, care să aibă experiența dorită în domeniul radioprotecției. Această expertiză nu aparține Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Ei când au probleme, când Sanco are probleme de radioactivitate, contactează actuala Direcție Generală Energie, unitatea noastră, și ne pun întrebări legate de radiosensibilitate. La asta se întâmplă pentru radio, radiumul din apa potabilă. au vorbit despre toxicitatea chimică și au venit la noi să ne întrebe pe noi, grupul articolului 31, în legătură cu toxicitatea radiologică. Grupul de experți al articolului 31 nu poate fi ocolit în domeniul radioprotecției. Chiar și atunci când se pre decide prelungirea unui regulament care nu se bazează pe Euratom. Dacă iau regulamentul privind importurile post-Cernobâl, care se bazează pe acest tratat pentru că uh, se referă la comerțul internațional. Da, pentru comitologie, pentru adaptare, dar dacă să se decidă, dacă este să se decidă prelungirea acestui regulament, trebuie să fie consultat grupul de experți, comitetul articolul 31. În legătură cu transparența, vreau să adaug că numele și calitățile acestor experți de la Comitetul Articolului 31 sunt disponibile pe pagina de internet ce le este dedicată pe site-ul Comisiei. Acest grup are și un regulament intern cu reguli de etică. Acum ajung la niveluri. Se spune în mai multe amendamente că nivelurile maxime trebuie să se bazeze pe cerințe de protecție a categoriilor de populație cele mai, uh, cele mai vulnerabile și cele mai critice. Sunt două lucruri diferite. Categoriile de populație în situație critică. Eu aș spune că nu este rezonabil să se reglementeze piața Uniunii Europene, piața alimentelor, pe baza grupului celui mai critic care ar fi, de exemplu, uh, care ar putea practica autosuficiență la nivel alimentar, ceea ce numiți dumneavoastră autoconsum. Trebuie să ne bazăm pe ipoteze care să se aplice în populație, în general. Ceea ce nu împiedică Comisia să emită recomandări. Și de altfel Comisia a și făcut acest lucru a emis recomandări în temeiul articolului 38 din tratatul Euratom care îi dă posibilitatea să emită recomandări. După accidentul de la Cernobâl, de exemplu, pentru persoanele care consumă multe produse forestiere, cum ar fi ciuperci sălbatice, vânat, fructe de pădure. Am cerut să fie mai mult control, dar să fie și mai bine informate aceste persoane. Iată deci cum stă situația cu categoriile de populație critice. În ceea ce privește categoriile de populație cele mai vulnerabile, aș vrea să subliniez că uh, elaborarea valorilor pregătite de către grupul de experți al articolului 31 a efectuat calcule pentru mai multe grupe de vârstă. Deci s-au luat toate radionucleidele, regimurile, s-au făcut calculele ținându-se cont de consumul anual. S-au luat trei grupe de vârstă, un an, 10 ani și adulți. Și pentru fiecare, în cadrul acestor grupe de vârstă, s-au reținut valorile cele mai stricte, deci cele mai joase. Și aceste valori au fost reluate în document. Și aș adăuga că există, sigur, și valori specifice pentru alimentele destinate sugarilor. Sigur că putem discuta despre sugari. Se spune că există alimente speciale pentru ei. Ați vorbit de copii, eu vorbesc de sugari. Deci, sigur că există în comerț comercializată hrană pentru sugari mărturisesc că am putea să ne uh, contrazicem în legătură cu definiția alimentelor pentru sugari. E vorba de alimente până la 4 luni, 6 luni, 12 luni. Și uh, sigur că am putea să discutăm mult și bine. Dar noi ținem la definiția aceasta. S-a luat valoarea cea mai strictă din cadrul grupelor de vârstă și s-a luat această valoare pentru toate categoriile în afară de sugari. Dacă valorile cele mai stricte ar fi fost pentru copiii de un an, atunci adulții ar fi și fost și ei protejați, ca și copiii de un an, și la fel și sugarii. Această abordare, chiar dacă nu este uh, împărtășită de toată lumea, este cel puțin logică. Anumite amendamente arată, de asemenea, că publicul trebuie informat și că, pe termen lung, trebuie să ne conformăm sunt uh, niște amendamente ale doamnei Rivazi și că trebuie să ne conformăm în ceea ce cu uh, uh, normele din directiva 96-29 Euratom ce stabilește standardele de bază. Și în acest sens vreau să semnalez că într-adevăr trebuie informat publicul. Dar în acest sens există o directivă adoptată în 96 Directiva 96 628 uh, Euratom. În ceea ce privește măsurile de protecție sanitară aplicabile, adică înainte de accident sau de situație de urgență și uh, a comportamentul care trebuie adoptat în caz de urgență radiologică, statele membre trebuie să aplice această directivă. Și se spune de asemenea că trebuie ca referirea la directiva ce stabilește standardele de bază se aplică pe termen lung. Trebuie să se aplice directiva pe termen lung. Eu aș spune că nu, nu numai pe termen lung, ci tot timpul. E o directivă care se aplică tot timpul. Valorile din regulament și a căror reformulare o examinați dumneavoastră derivă din această directivă, după cum v-am mai explicat. Și nu e necesar să amintim acest lucru în regulament. În cele din urmă, voi încheia spunând că protecția radiologică a populației este formată dintr-un mănunchi de texte iar partea principală a acestora se află la articolele 30 până la 31, 39 din Tratatul Euratom, capitolul 3. Și nu trebuie să uităm nici articolul 2b. E vorba de o sursă de drept primar asociată dreptului derivat care conține texte foarte numeroase și vi le pot arăta. E o carte de 250 de pagini. Președintele, Poate putem, uh, puteți continua discuții bilaterale pe aceste teme. Mai are și domnul Turmes o întrebare și tocmai de aceea trebuie să ne grăbim acum. Ați, put, ați putea să, să încheiați repede? Da, da, eram aproape gata. Dreptul primar, dreptul derivat, asociat. Și regulamentul ce stabilește nivelurile maxime în caz de accident, face parte din aceste texte. Mulțumesc pentru atenție. Claude, ganz kurz. Äh, je vais aussi répondre la... O să răspund și eu în limba lui Voltaire, care este adesea limba celor care lucrează în domeniul nuclear și al radioactivității, pentru a vă spune că eu am în față standardele din Codex Alimentarius, care sunt în număr de 10.000, și cu privire la alte produse alimentare, deci în anexe, sunt 80 de mii, peste 80 de mii. Deci am îndoiel cu privire la ceea ce a spus astăzi, pentru că nu vom avea timpul să intrăm în detalii, dar oricum propun să organizăm o reuniune mai tehnică pentru a ne confrunta în ceea ce privește îndoierile pe care le avem vis-a-vis -vis de o parte din informațiile transmise de comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu la rândul meu. O ședință de ordin tehnic, cu siguranță, nu va rezolva toate problemele existente. Însă, cred că ar trebui să vă întâlniți în vi- și pe viitor, să pregătiți totul, pentru ca mai apoi uh, să putem procede la vot. Am uh, amânat, din fericire, votul. Ce ar fi fost dacă am fi votat mâine acest raport? Noroc că Ivo Belet și-a dat seama că e necesară o amânare până în ianuarie. Sperăm că veți reuși să rezolvați aceste, aceste probleme până atunci. Ne reîntâlnim mâine dimineață. Între timp, noapte bună!